una și împreună cu uh, Comisia vom uh, da dovadă de solidaritate cu această țară care este atât de importantă pentru Europa. Mulțumesc, doamna Harms. În numele grupului ECR, domnul Koval are cuvântul pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte.